Ciao Teresa. Good morning. We can... Bună dimineața, putem să începem uh, întâlnirea noastră. Bună dimineața tuturor! Deschidem uh, ședința de astăzi. cu primul punct, adoptarea proiectului de ordine de zi. Principalele puncte de pe ordinea de zi astăzi sunt uh, votarea celor două rapoarte uh, ale lui Busutil și Countis, apoi un uh, raport anual privind activitățile Comisiei pentru 2011, raportul domnului Chichester, apoi un aviz al doamnei Auken și un aviz al domnului Boștinaru și o aviz al doamnei Vălean. Vom vorbi despre discriminarea uh, în școli în Lituania, o petiție, apoi o altă petiție legate o de diferite uh, state membre și apoi o vizită de documentare la Berlin. În ceea ce privește vizita de documentare în România, s-a făcut o cerere pentru a amâna acest subiect pentru următoarea întâlnire. vor fi prezenți în sală unii dintre petiționari, Petiționarii pentru punctele 11, 12 și 13 vor fi prezenți în această dimineață. După amiază vom uh, avea petiționarii prezenți la 16, 17 și 18 la aceste puncte de pe ordinea de zi. Așadar, dacă nu există obiecții, înțeleg că ordinea de zi este adoptată cu amânarea punctului 21, vizita de documentare în România. Deci dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este aprobată în forma pe care v-am prezentat-o. Putem să aprobăm și procesele verbale ale reuniunilor din 27-28 februarie 2012. Obiecții? Nu. Așadar, aceste procese verbale sunt aprobate. Ca de obicei, anexele la ordinea de zi au fost distribuite. Acestea vor fi aprobate dacă nu sunt obiecții din partea membrilor până la sfârșitul ședinței. Nu am alte comunicări de făcut, așa încât Putem să mergem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, vot. Uh, avem două voturi. Primul la avizul referitor la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice. Raportor este domnul Busutil. Domnul Busutil nu este prezent. așa încât nu am cum să îi dau cuvântul. Dat fiindcă domnul Busutil nu se află în sală încă, am putea, dacă sunteți de acord, să discutăm uh, și să votăm raportul domnului Countis. În felul acesta, domnul Busutil ar avea timpul să ajungă în sală. Deci, dacă nu sunt obiecții, o să procedăm în felul acesta. O să votăm avizul domnului Countis. Domnule Countis, doriți să vă adresați comisiei înainte de a trece la vot? Nu sunt uh, domnul Huntis, sunt domnul Trandifilidis uh, și îl reprezint pe domnul Huntis care este în uh, uh, Grecia și sunt de acord să trecem direct la vot. Vă mulțumesc. Președinte, bine. Să trecem atunci la votul propriu-zis. Amendamentul 1, la liniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3 la alineatul 1 al domnului Contis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 2 la alineatul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4 la alinatul 1 al domnului Mölzer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5 al domnului Valesa. Un uh, vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua pentru Împotrivă. devine caduc dacă amendamentul 1 și 2 uh, sunt adoptate, așa încât îmi cer scuze, spune președinta, această parte devine caducă. Nu trebuie să o votăm. Amendamentul 6 la alinatul 1A al domnului Tabajdi, vot pe părți, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la compromisul 1, la alineatul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8, la alineatul 2, al domnului Hartong, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Vreau să repetăm votul, nu a fost clar. E vorba de amendamentul 8 la alinatul 2, domnul Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Amendamentul 8 la alineatul 2. Amendamentul 8. Amendamentul 8, alineatul 2. Domnul Hartong este autorul amendamentului. Repetăm votul. Deci, amendamentul 8, alineatul 2. Domnul Hartong pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 la alineatul 2A, domnul Cuntis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 la alineatul 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16 la alineatul 4A, Merchis, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 la alineatul 5, Miranda, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18 la 5A, Cuntis, cine este pentru, este un amendament oral al raportorului. Sunt obiecții la un amendament oral? Nu. În acest caz putem să votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 19, aliniatul 6. Miranda, pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 20 la 6, Cuntis, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 21 la 7 Cuntis pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 22 la 7A pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 23 la alineatul 8, Miranda, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 24 la alineatul 8. Mölzer pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 25 la alineatul 9. Hartong, cine este pentru? Este pentru a elimina. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 la alineatul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27. Iar Salavracos, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 28 la alineatul 9A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 3 la alineatul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 34 la 11, Mölzer, un amendament tehnic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 35 la 9A, iar și Salavracos. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Amendamentul 36 la 11A, Merchis, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 37 la neatul 12, iar cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 38, 39 și 40 devin caduce. 41 la 12a, Tabjadi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 42 la neatul 13, iar, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 43 la netul 14, iar Salavracos, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 44 la alineatul 14a, Paxas, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 45 la alineatul 15, Mölzer, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendă 46, alineatul 15, Vertman pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 47 la 15A, Merchis, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 48 la 15A, Cuntis, cine se pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul final asupra avizului în ansamblul său pentru, împotrivă, abțineri este adoptat cu unanimitate. Uh, domnul Busutil a sosit în sală. Domnul Cuntis. Dacă se poate, doamnă președintă, Amendamentul 2 ar fi trebuit să devină caduc, pentru că amendamentul 3 a fost adoptat. Prin urmare, amendamentul 2 uh, uh, nu trebuie adoptat. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune președinta, nu numai pentru că ați punctat acest uh, lucru, dar și pentru munca dumneavoastră depusă. Să trecem acum la avizul domnului Busutil. putem să supunem la vot avizul Busutil. Domnule Busutil, doriți să vorbiți? Nu? Bun, să trecem atunci la vot. Amendamentul 1 la articolul 2, Prendergast. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 la articolul 3, Prendergast. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 s-a retras. Compromisul 1 la articolul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 la articolul 4a contis vot pe părți, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 la articolul 5a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 9 la articolul 6. Cuntis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Articolul 8. Amendamentul 10. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri respins. Amendamentul 11 la 8A, Becker, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 la 9A ă, se retrage, așa încât să votăm avizul în ansamblu sau cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cu unanimitate, mulțumesc domnule Busutil pentru munca dumneavoastră la acest aviz. și sesiunea de vot uh, se încheie aici. Prin urmare, putem să mergem mai departe la dezbaterea punctelor 7, 8 și 9. Primul uh, punct uh, este raportul domnului Chichester, punctul 7, raport anual referitor la activitățile Comisiei pentru Petiții în 2011. Domnule Chichester, aveți cuvântul. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. E plăcerea mea să vă prezint acest proiect de raport cu privire la activitățile acestei comisii pe durata anului 2011. Aș dori doar să subliniez uh, unul sau două aspecte care se regăsesc uh, în text, atrăgând atenția colegilor asupra acestora. Apoi aș dori să îi rog pe colegi să ia în considerare câteva date statistice foarte interesante care se găsesc în expunerea de motive. Mai întâi aș dori să atrag atenția colegilor la următorul fapt. Noi salutăm decizia Parlamentului uh, de a încerca să dezvolte un portal mai vizibil pentru petiții pe uh, site-ul său internet. Dorim să încurajăm uh, și să facilităm accesul cetățenilor la uh, procesul uh, care implică petiții. Evident, noi spunem asta pentru că suntem Comisia pentru Petiții, însă oricum ne dorim acest lucru. Al doilea aspect pe care aș dori să subliniez se regăsește la aliniatul 4, unde confirmăm uh, hotărârea noastră de a continua să apărăm, să promovăm drepturile fundamentale ale cetățenilor, utilizând influența uh, noastră politică. Cred că acesta este factorul uh, nostru uh, cheie și anume că putem să uh, atragem atenția autorităților și că uh, putem forța um, autorității naționale și de altă natură să se implice. Asta dacă nu avem uh, putere executive mai uh, directe. Apoi, aș dori să vă atrag atenția la două teme care au fost recurente pe durata anului trecut. Uh, prima se leagă de îngrijorările noastre constante cu privire la chestiunile legate de proprietate în Spania. Există mai multe alineate care se referă la aceste aspecte mai ales în uh, zona lei de Costas, uh, care este o zonă cu probleme din care am primit mai multe petiții. Aș dori să reamintesc uh, colegilor că există un conflict între dorința de a proteja mediul în această zonă costieră și nevoia de a proteja cetățenii și drepturile de proprietate de anumite acțiuni juridice retrospective și e clar că problema este una destul de dificilă. Dincolo de asta, la liniatul 15, invităm Comisia să consolideze evaluarea impactului uh, asupra uh, mediului și asta pentru că multe petiții ne-au parvenit în cadrul uh, acestei comisii în legătură cu problema mediului și am dorit să încurajăm uh, mai evaluări de impact mai uh, bune, de asemenea uh, și evaluări independente din partea unor experți independenți ca parte a acestui proces. Cam la aceste aspecte aș dori să atrag atenția și, evident, aș dori să încurajez colegii să facă comentarii. Însă aș dori să vă mai atrag uh, atenția și la statisticile pe care le-am integrat uh, în expunerea de motive. Și aceasta pentru că consider că e util să avem o imagine asupra uh, volumului de muncă al acestei comisii. Sursa petițiilor este și ea un aspect care ne interesează și de asemenea și tendința care uh, vizează uh, petițiile considerate admisibile. Sunt anumite petiții care sunt excluse din analiza noastră pentru că nu au fost considerate admisibile și atragem atenția și asupra acestora. Facem statistici în legătură cu naționalitatea petiționarilor, în legătură cu țara uh, vizată în petiții. Analizăm temele acestora și pot să spun că am identificat uh, piața internă, mediul, drepturile fundamentale și așa mai departe aici. Apoi am uh, analizat și petițiile care uh, vizează mediul, le-am separat pe cele care vizează evaluările de impact asupra mediului, de cele care au de-a face cu deșeurile. Am analizat și elementul drepturilor fundamentale în chestiuni personale, în chestiuni care țin de justiție și proprietate. Sunt uh, și statistici legate de uh, petițiile care uh, vizează piața internă. Se regăsește aici foarte mult material pe care nu îl voi parcurge în detaliu, însă doream să ne reamintim faptul că anul trecut 242 uh, de petiționari au fost prezenți la lucrările uh, ședin, uh, comisiei noastre și și-au exprimat astfel îngrijorările. Și eu cred că e foarte important ca petiționarii să poată să vină aici, să fie încurajați să ia parte la ședințe și noi le susținem prezența. Sunt și tabele care uh, prezintă statistici uh, detaliate în legătură cu uh, petițiile pe care le-am primit și pe care le-am soluționat. Domnule președinte, aceasta a fost introducerea mea și aștept orice comentarii pe care le-ar putea avea colegii. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Chichester, doamna Ocan și domnul Villan au solicitat să intervină. Începem cu doamna Ocan. Și apoi și domnul Șara Băsescu. Aș dori să-i mulțumesc domnului uh, Cicester pentru un raport uh, excelent. Doream doar să subliniez uh, câteva aspecte. Am apreciat mult faptul că ați spus că e important ca raportul nostru anual să pună degetul pe rană, nu să vorbească doar în general despre toate aceste chestiuni. E clar că trebuie să tratăm așa cum trebuie cetățenii, să respectăm legile și așa mai departe pentru că altfel uh, nimeni nu ar considera că această petiție uh, e de interes. Cred că acesta trebuie să fie uh, modelul pe care trebuie să-l urmeze rapoartele noastre anuale. Apoi încă câteva aspecte. Atunci când ați vorbit despre lei de costa, evident, subiectul a fost important pentru că problema acolo nu este uh, legea, pentru că, după părerea mea, uh, Uh, legea e bună, însă nu e aplicată. Ar fi fost uh, bine dacă s-ar fi aplicat în această uh, zonă. Însă legea se aplică atât de arbitrar încât cetățenii, pentru foarte multe motive, pot să se întrebe ce anume se întâmplă, de fapt. Prin urmare, trebuie să contribuim la un context transparent, stabil, atunci când vine vorba de punerea în aplicare a acestor legi. Uh, Lei de Costas este practic un model uh, uh, negativ care ilustrează cum nu ar trebui să se petreacă lucrurile. Nu pot să uit când am fost la un hotel în Valencia și stăteam aproape cu picioarele în mare discutând această lege. Acest hotel, evident, fusese construit paralel total cu legea și asta destul de recent, ceea ce mi s-a părut destul de uh, absurd și chiar i-am uh, înțeles de petiționarii care au venit în număr mare aici în legătură cu această problemă. Aș dori să subliniez uh, și faptul că mi-a plăcut că ați uh, menționat uh, și romii, pentru că este o problemă pentru Uniunea Europeană. Ați vorbit și despre problema discriminării în Europa. Și mă bucur că ați spus și cum ar trebui să fie gestionate non-petițiile. Vă mulțumesc în general pentru tot. Domnul președinte, mulțumim domnul Vian acum. Vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Chichester, pentru acest raport și pentru introducerea făcută. Pot să sprijin lucrurile pe care ni le-ați prezentat până acum, nu vreau să mă repet, mai ales când vorbim despre portal, am auzit ce le spuse și de colega Ocan. Poate că la anumite puncte mă voi reîntoarce. Aș dori să spun că probabil e nevoie de unul sau două considerente în ceea ce privește munca noastră proprie. În ultimii ani am ajuns la niște progrese importante. Însă, în același timp, mai există loc pentru progres. Putem să ne mai îmbunătățim munca, să devenim mai buni Vă voi da și un exemplu, în acest sens un vechi hobby de al meu. Aici lucrurile ajung foarte repede în această comisie. Acum să vorbim despre anul 2014, un an al alegerilor. Cineva trebuia să primească o pensie în anul 2013. Deci vorbim despre niște chestiuni foarte urgente. Atunci noi trebuie să mergem acolo, însă până la urmă, în lunile din martie până în iunie, noi nu putem face nimic. Noi ar trebui să ne ocupăm exact de aceste urgențe care au de-a face cu oamenii. Și până în data de 14 iulie, fiecare europarlamentar trebuie să-și primească mandatul să se ocupe cu ceea ce trebuie să se ocupe până atunci, astfel încât cei care vin după acești europarlamentari în Comisia de Petiții după anul 2014 să poată să continue munca începută. Aceste lucruri nu trebuie să se piardă. Petiționarii nu pot să, nu pot să înțeleagă această situație și anume trece un an și în Parlamentul European nu s-a făcut niciun pas înainte în ceea ce privește petiția lor. Acest raport anual ar putea să fie folosit și pentru a aduce mai multă claritate în ceea ce privește munca noastră, cum este aceasta delimitată. Ce e inițiativa cetățenilor europeni? unde sunt suprapunerile între noi și aceasta. Mai există și raportul Martin în care se discută despre ce fel de drepturi trebuie să aibă comisia noastră. Apoi, înțeleg că nu ne putem ocupa chiar de tot ce trebuie, însă cred că în cazul anumitor petiții ar trebui să existe și un reprezentant al statului membru sau un reprezentant al Consiliului care să vină aici. Acest raport anual ar trebui să sublinieze acest fapt când avem în fața noastră o petiție concretă, atunci de multe ori guvernele se simt atacate și de aceea eu cred că atunci când există un număr mare de petiții, atunci când e, vorb, când e implicat un stat membru, trebuie să inițiem un dialog cu Consiliul. Încă observație în, uh, care nu poate fi rezolvată prin uh, intermediul amendamentelor. Mă refer la partea cu tabele. Tabelele sunt mult mai lungi. Vedem ce s-a întâmplat în anul trecut, acum doi ani, însă ar fi nevoie să avem o mai bună privire de ansamblu. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Vilan. Mulțumesc, Domnule uh, Vilan, dăm cuvântul uh, doamnei uh, Băsescu, pe care o felicităm înainte, pentru aniversarea sa meu, Cristi Preda, care este raportor din umbră pe acest raport, nu a putut fi din păcate prezent, deoarece trebuie să voteze în altă comisie și m-a rugat pe mine să prezint poziția grupului nostru pe acest raport. Deși raportul este unul bun, am dorit să adăugăm un paragraf despre excelenta colaborare pe care am avut-o cu Ombudsmanul European. Am dorit de asemenea să menționăm colaborarea excelentă cu Comisia Europeană, și aportul de expertiză pe care aceasta îl aduce și care ne permite atât o bună comunicare cu petiționarii, cât și soluionarea reușită a petițiilor. Cred că este cu atât mai important să semnalăm aceste două puncte, cu cât ele au figurat în mod tradițional i în rapoartele anuale precedente. Cred că trebuie menționat, pe de o parte, numărul mare de petiții pe rol la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, trebuie sesizat în punctul F faptul că în urma schimbării regulilor de procedură, numărul de petiții admisibile a scăzut în acest an. A doua parte a paragrafului 1 este puțin informală și ar trebui reformulată. Comisia noastră joacă un rol important, dar poate nu ar trebui să insistăm prea mult noi înșine asupra acestui punct. În punctul patru consider util să adăugăm, pe lângă colaborarea cu autoritățile naționale și colaborarea cu celelalte comisii din Parlament. Un punct important de sprijin în activitatea noastră. Petiția despre legislaia din zonele de coastă din Spania este importantă, însă nu știu dacă este necesar să îi dedicăm cinci paragrafe. Cred că am putea sumariza aspectele principale legate de aceasta într-un singur paragraf. În fine, doresc să subliniez, așa cum a făcut o colegul meu Cristian Preda în cadrul schimbului precedent de opinii, că este oarecum pripit ca în expunerea de motive creșterea numărului de petiții etichetate cu societatea informațională și mass media să fie puse pe seama libertății presei în România și Ungaria. Aceasta nu este altceva decât o concluzie pripită, deoarece o privire mai atentă la petițiile despre libertatea presei înainte înaintate anul trecut parlamentului ne indică ase petiii referitoare la ungaria doar una referitoare la românia la fel cum avem una referitoare la polonia una la germania una la suedia una la italia i una referitoare la uniunea europeană în întregime. grupul meu îi dorete aadar suprimarea frazei creșterea semnificativă a petițiilor etichetate cu societatea informațională și mass media, categorie în care se înscrie libertatea presei, este probabil să își găsească explicațiile în problemele evidențiate în România și Ungaria în unsprezece Deoarece considerăm că aceasta este o pură speculaie și că motivele noastre trebuie să fie solid modificate. Îi mulțumesc încă o dată domnului Chichester pentru prezentarea raportului și sper că vom avea o colaborare fructuoasă care să reflecte munca Comisiei în 2011. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Băsescu. Domnul Vilan dorește să intervină. Da, mai am ceva de spus. Îmi pot închipui foarte bine că putem găsi o formulare în care să spunem, în general, care sunt drepturile fundamentale. Acestea trebuie să fie respectate și trebuie să le acordăm o mai multă atenție. Totodată, la 3-4 ani, putem organiza un atelier, un workshop, unde să invităm diferiți experți. Cred că e foarte important să ne ocupăm și în general despre aceste aspecte în comisia noastră și doamna au când dorește să intervină. Aveți cuvântul. Două comentarii. În ceea ce privește drepturile omului, am putea să menționăm audierea care a avut loc. A fost una importantă. Eu nu eram conștientă de faptul că a fost nevoie de ea. Poate că ar fi bine să facem referire la ea. Am un uh, comentariu pentru propunerea domnului Vilan de a ne continua munca și după alegeri. Dacă această comisie ar fi, s-ar descurca, s-ar descurca ceva mai bine să se diferențieze de politica partidelor, cu ceva mai bine, atunci cred că această idee ar fi una foarte bună. Însă, așa cum am văzut în anumite țări, reiese foarte clar următorul fapt. Se poate vedea foarte clar care e culoarea guvernului în răspunsurile din această comisie. Așa că mie mi-e frică că am, ne-am pune la îndoială munca în această comisie dacă am continuat munca și după alegeri. Mulțumesc! Da, spune domnul președinte. Îi voi da cuvântul domnului Viland imediat, însă probabil nu ar trebui să uităm că de contextul în care ne aflăm, suntem în Parlamentul European, reprezentăm pe cine reprezentăm. În orice caz, această chestiune care are de-a face cu imaginea Parlamentului e ceva ce ne interesează. Domnule Vilan, dorești să, doriți să dați un răspuns? Da, am înțeles foarte bine cele spuse de doamna Auken și împărtășesc ceea ce ne-a spus. Verzii sunt un partid destul de tânăr, doamna Auken. Când se vor mai maturiza, atunci probabil că și acest partid se va implica și va face parte din același mecanism. Însă trebuie să spunem că lucrurile au mai puțin de a face cu un partid politic. De exemplu, când se merge într-o vizită în Austria, unde de exemplu, trebuie să se vadă care e stadiul naturii acolo. Acest lucru nu se poate face iarna, de exemplu. Astfel de probleme trebuie să putem să le abordăm. Mulțumim, domnule Vilan, spune domnul președinte. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul din partea colegilor și atunci ia cuvântul reprezentantul comisiei. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că acest uh, raport ar putea să uh, meargă mai repede. Anul 2011 e fantastic din punct de vedere al acestei comisii. Am avut o listă foarte lungă, între timp am mai rămas cu patru puncte. În primul rând s-a menționat acest nou portal, e foarte important. Un al doilea aspect pe care l-ați menționat deja e, are de a face cu frecvența crescută cu care petiționarii vin în această comisie. Ca un observator din afară, mie mi se pare că toate, toate aceste aspecte sunt foarte bune. Apoi, o folosire foarte inteligență, inteligentă a întrebărilor orale cu dezbatere ar putea să pună această comisie pe harta Parlamentului. La Strasburg, în sesiunea plenară, dacă ar fi prezentate comisiile uh, petițiile importante ar fi un lucru foarte important pentru petiționari și ar crește nivelul muncii din această comisie. Ați vorbit și despre interacțiune crescută cu alte comisii parlamentare. Programul de azi ilustrează foarte bine lucrurile. Sunt tratate în grup petiții exact într-un timp, în timpul potrivit. Vorbim astăzi despre bunăstarea animalelor exact în momentul în care Comisia de Fond are în muncă un uh, dosar care va ajunge în plenară exact pe acest subiect. Dacă se va face acest lucru întotdeauna și în cazul apei, în cazul deșeurilor și așa mai departe, cred că ar fi o tendință foarte bună care ar trebui sărbătorită. Domnule Chichester, cred că lucrurile merg bine. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Nu știu dacă domnul Chichester dorește să răspundă. A, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să dau un răspuns la unul sau două puncte. În primul rând, la ce mă gândesc? Am ascultat fascinat această dezbatere în ceea ce privește vârsta partidelor politice. Uh, nu pot decât să spun că eu vin dintr-un partid care se consideră a fi cel mai vechi partid din lume. Unii ar putea să spună că acest lucru revine din atitudinea noastră, alții ar spune că din supraviețuirea noastră într-o lume aflată în schimbare. Însă să trecem de la acest aspect la niște puncte specifice făcute de domnul Viland în ceea ce privește continuarea muncii până în momentul alegerilor. Parlamentul spune că acest lucru ar fi bun, pentru că ar duce la exact situația dinainte de alegeri. Însă o parte dintre noi au același sentiment ca cel exprimat de doamna Auken. Trebuie să fim foarte atenți înainte de alegeri, să nu pentru că unii dintre noi ar putea să abuzeze de poziția pe care o au într-o direcție sau în cealaltă. Nu știu exact care e răspunsul. Probabil să așteptăm să vedem ce se întâmplă, însă cred că niciodată nu putem fi prea atenți. Fiecare are propria sa părere și acest lucru ține de politică, nu? Însă pot să văd anumite dificultăți, nu doar în doar din perspectiva continuării petițiilor, ci și la reacțiile la diferite interese care ar putea să ducă la controverse. Așa că văd niște dificultăți aici. Doamnă Băsescu, am auzit ce ați avut de spus și da, cred că aici s-ar putea reflecta cele spuse în unul sau două amendamente, pentru că ne dorim să îmbunătățim acest raport dacă putem, însă fără a-l face mult prea lung. Dorim să acoperim punctele care au fost menționate. Cât despre intervenția domnului de la comisie, care mi-a zis că nu am fost destul de atent la aspectele pozitive. Acest raport este un raport care are de-a face cu starea în care sunt lucrurile. De obicei îmi place să fiu foarte prudent. Eu vreau să cred că răiesc din text și elementele pozitive. Însă am înțeles ce ați vrut să ne spuneți în ceea ce privește întrebările orale, moțiunile și cum ne putem folosi de acestea. Probabil că am putea încerca să venim cu un amendament în acest sens. Cred că ar fi foarte bine să urmăm aceste proceduri și probabil că ar trebui să le ținem pentru noi, astfel încât să nu spunem tuturor că se pot exploata procedurile parlamentare și în acest fel. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și mă folosesc de această șansă pentru a mulțumi și secretariatului pentru munca depusă, mai ales una dintre persoane, și le, sunt, le rămân îndatorat. Cred că ar trebui să discutăm și despre un calendar. Probabil vom face niște anunțuri în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Chichester, spune domnul președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, haideți să vorbim despre un calendar, termenul de depunere a amendamentelor 21 mai. Sunteți de acord? Iar apoi se va urma procedura obișnuită în ceea ce privește raportul anual privind activitatea comisiei noastre. Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, putem să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, care este un raport în ceea ce privește procedurile administrative ale Uniunii Europene. Form, så de stadigvæk kan oversætte til dansk. Øh, o să vorbesc în daneză pentru ca interpreții să fie în formă și să nu-și iasă din mână. Acest uh, aviz se bazează în esență pe situația din țările nordice. Pentru că transparența, independența sunt concepte esențiale pentru noi și apoi principiul serviciilor, serviciului. Cetățeanul este cel care se află în centru, nu administrația. Trebuie pe cetățean și nu administrația. Asta înseamnă, în egală măsură, că aceste principii trebuie să fie respectate, ceea ce este în avantajul cetățeanului cât și al administrației. Toată lumea este fericită în felul acesta. De fapt, ne confruntăm cu o provocare. 73% din cetățenii europeni, potrivit lui Transparency International, spun că administrațiile sunt corupte. Asta este o provocare și uh, trebuie să uh, o analizăm și să îi facem față pentru a ne asigura că acești cetățeni pe care îi reprezentăm vor fi tratați uh, atent și în conformitate cu dispozițiile legale și în totală transparență. Se vorbește despre dreptul la bună administrație. Acesta a devenit un drept al cetățenilor potrivit uh, Cartei Drepturilor Fundamentale. Este un drept care vizează direct Uniunea Europeană. Acest lucru figurează în cartă și aceasta se referă direct la comisia noastră, la Parlament, la noi înșine. Prin urmare, cred că trebuie să plecăm de la punctul de vedere al Comisiei Jurii De multe ori se spune că totul se face prin intermediul uh, instrumentelor legislative neobligatorii. Asta nu este o metodă de uh, presiune, este ca un chewing gum. Trebuie să folosim uh, reguli clare și transparente. Și acest lucru îl spun în acest aviz. Apoi, invit și ceilalți raportori să participe la dezbatere. Ne trebuie o procedură de uh, petiții de reclamații clară, pentru ca toată lumea să știe ce trebuie făcut. Cetățenii trebuie să știe unde trebuie depusă o plângere, Apoi, când s-a discutat de pildă despre agenții, a trebuit să știm dacă agențiile respectă uh, strict regulile existente. Oare aceste agenții sunt uh, suficient de independente? Problema este că Uh, uneori uh, regulile sunt uh, foarte riguroase și par să nu fie respectate. Dar situația nu este asta. Trebuie să știm cine răspunde de hotărârile asupra unor astfel de aspecte. Cred că lucrurile sunt clare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Augen. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vorbesc în numele colegului meu, domnul Becker, care e raportor din umbră, însă nu este prezent alături de noi. Vreau să facă două observații în numele grupului politic. Uh, în primul rând, evaluarea acestui raport este una pozitivă. Îi mulțumim doamnei raportor pentru acest text precis. Cu siguranță se va ajunge la un consens, nu cred că vom avea de întâmpinat niște probleme foarte dificile. La punctul 3, unde se vorbește despre acele dispoziții care procedurile care au de-a face cu instrumentele juridice neobligatorii, cu soft law. Doar prin soft law nu putem, nu putem garanta o bună administrație. E nevoie și de alți factori, e nevoie de dispoziții normale. Tocmai de aceea, aceste dispoziții trebuie să fie completate prin dispozițiile care țin de instrumentele juridice neobligatorii, adică soft law vorbim uh, despre niște proceduri orientate spre servicii în comunicarea cu cetățenii. Cu toții știm că de mult, uh, cu toții știm ce se întâmplă atunci când vorbim despre soft law. Indiferent la ce fel de administrație se adresează unui, un cetățean, el trebuie să simtă că este luat în serios. De aceea noi credem că în acest sens există loc pentru îmbunătățiri. Așa că și aceste dispoziții soft law nu trebuie să fie trecute cu vederea. Sunt și ele importante. Și încă ceva la punctul 8. Aici se discută despre accesul la documente. Procedura în ceea ce privește accesul la documente e o procedură fără obligativitate juridică. Prin regulamentul din 2001 uh, s-a renunțat la acest tip de procedură. De aceea situația e puțin neclară, mai ales când vorbim despre această procedură și despre ce fel de dispoziții administrative e nevoie pentru ea. Pe de altă parte, la prelucrarea acestui regulament, Știu că vor intra în vigoare ultimele hotărâri ale Curții Europene de Justiție, totul trebuie să fie aliniat cu acestea. Deci vorbim despre niște noi perspective care reies din aceste hotărâri luate de Curtea Europeană de Justiție, de care trebuie să se țină cont. Acestea au fost punctele cele mai importante. Și, din nou, îi mulțumesc doamnei raportor și credem că acest raport va avea un rezultat bun. Nessun Mai dorește cineva să intervină? Nu, se pare. Uh, aș da cuvântul reprezentantului comisiei, dacă dorește să intervină, nu. Deci, doamna Aucăn are din nou cuvântul. Vreau să dau o replică scurtă colegului Viland. Nu, uh, se corectează doamna Aucăn, colegului Iar. Primul uh, Uh, aspect pe care l-ați relevat în ceea ce vește soft law, uh, dispozițiile neobligatorii. Sigur, trebuie să uh, avem o relație bună cu cetățenii. Acesta este principiul de bază Însă aici avem de-a face cu instituțiile europene. Ceea ce se întâmplă în statele membre, acest lucru trebuie uh, rezolvat în altă parte. Însă aici e vorba de un regulament strict în ceea ce privește instituțiile uh, din Uniunea Europeană. Despre asta este vorba. Și dacă considerați că uh, ar trebui să relaxăm sau să facem mai riguroase principiile în ceea ce este accesul la documente pentru că au un caracter mult prea nordic. Uh, cred că acest lucru ar trebui făcut uh, la nivelul uh, instituțiilor pentru că nu trebuie să protejăm administrația în relația cu cetățenii. Au fost argumente din partea Comisiei, potrivit cărora ar trebui să avem grijă de uh, securitatea uh, și uh, viața membrilor uh, comisiilor. Cred că trebuie însă să avem grijă de cetățeni. Asta este ceea ce am dorit să spun. Aștept discuțiile în continuare. Președinta, mulțumesc, uh, doamna Ocan. Așadar, putem să închidem dezbaterea la punctul 7, termenul pentru depunerea amendamentelor. Punctul 8 este, de fapt, uh, este 2 mai și votul este pe 19 iunie. Trecem la punctul 9, aviz referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor. 2012-2015, domnul Boștinaru este raportor. Aveți cuvântul. Doamna președintă, distinși colegi, acest aviz este destinat Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală privind strategia Uniunii Europene pentru protejarea și bunăstarea animalelor. Am încercat să includ în uh, opinia noastră Ă, temerile i protestele cetăenilor europeni aa cum au fost ele exprimate în numeroasele petiii pe care comisia noastră le primete în ă, acest domeniu. am căutat să menionez cât de serioasă i cât de sensibilă este această dimensiune pentru modul în care opinia publică din statele membre privete ă, tratamentul aplicat <clears throat> animalelor de către autorităile fie ele locale fie naționale atunci când e vorba de implementarea unor politici care necesită această dimensiune. problema principală care rezultă din majoritatea petiiilor pe care noi le primim uh, menionează în mod explicit lipsa legislaiei europene specifice în domeniul proteciei i bunăstării animalelor. în mod special petiiile primite de către comisia noastră se referă la tratamentul animalelor de companie i mai ales al animalelor fără stăpân problema persistentă mai ales în ările din europa centrală i de est. a doua dimensiune o reprezintă animalele de fermă i transportul acestora i nu putem decât să salutăm adoptarea de către uh, parlament a declaraiei scrise uh, recent finalizată cu contribuia unui mare număr de, de colegi de asemenea o altă ă, chestiune care îi interesează pe cetățenii europeni este abuzul în legătură cu sacrificarea fără asomare în interiorul statelor uniunii ă, europene și modul în care se continuă experimentele științifice pe animale. toate aceste uh, îngrijorări sunt încorporate în raportul de uh, opinie în uh, opinia uh, pe care comisia noastră o va trimite comisiei agri și sunt convins contribuțiile dumneavoastră vor fi mai mult decât binevenite pentru a da un mesaj clar că Parlamentul European este angajat în soluționarea cât mai uh, rapidă și cât mai eficace a unei dimensiuni care, repet, este extrem de sensibilă la nivelul percepției și conștiinței publice inclusiv în țara mea, România. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, domnule Boștinaru, pentru acest raport. Domnul Taylor. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că acest raport uh, vine la momentul potrivit, pentru că bunăstarea animalelor, așa cum am auzit mai devreme în discuțiile de astăzi, este un subiect care uh, este din nou analizat de Parlament. Și uh, în Comisia INTA și în Comisia Transport se lucrează la aspecte legate de Uh, protecția animalelor. Deci, uh, faptul că avem un aviz pe această temă uh, reflectează în mod adecvat interesul opiniei publice, așa cum a explicat domnul Boștinaru. Este o ilustrare adecvată a nivelului de interes în rândul opiniei publice în calitate eh, de membru reprezentând sud-estul eh, Angliei, pot să vă spun că eh, dacă bunăstarea animalelor nu este chiar pe primul loc în lista mea de interese, este, se află totuși între primele trei. Deci invit Comisia să analizeze atent raportul domnului Boștinaru și sugerez că amendamente care ar întări propunerea Uh, Comisiei privind uh, strategia de uh, bunăstare a animalelor. Deci o să depun amendamente la acest raport, nu o să le parcurg, însă o să le aleg pe cele mai bune. Sper că veți fi de acord și că vom putea vota curând. Comisia nu a menționat și, și alte uh, politici uh, care se intersectează cu bunăstarea animalelor, cum ar fi programul cadru de acțiune numărul 7. De asemenea, salut obiectivul Comisiei de a analiza un cadru legislativ simplificat cu principii de Uh, referitoare la bunăstarea animalelor pentru toate animalele și impactul asupra unor activități economice. Și uh, asta include și animalele de companie atunci când este cazul. Uh, avem în vedere o mai bună implementare a directivei privind animalele din grădinile zoologice și trebuie să menționez o expoziție în acest sens care are loc la etajul 3, uh, uh, organizată de uh, Fundația Born Free. Apoi, în ceea ce privește experimentele pe animale, Uh, acestea sunt uh, analizate în continuare. Uh, în ceea ce privește niște standarde minime pentru protecția câinilor și pisicilor și, de asemenea, amendamente referitoare la coride. De asemenea, aceste dispoziții privind bunăstarea animalelor trebuie să fie introduse în acordurile comerciale internaționale. De asemenea, cer consideri includerea uh, cererea ca uh, vacile uh, de lapte și bunăstarea acestora să figureze uh, în uh, uh aceste amendamente. E vorba de cererea a peste un milion de oameni care au uh, cerut să se îmbunătățească condițiile de transport uh, ale animalelor uh, vii pe o perioadă de 8 ore. Vă mulțumesc. L'onorevole Iar, grazie colega Taylor. Mulțumesc, domnului raportor. E clar un subiect foarte important și avem deja acest sentiment din cele prezentate. Aș dori să mai adaug faptul că și din ceea ce privește protecția animalelor, Uniunea Europeană trebuie să se folosească de șansa pe care o are acum Protecția animalelor e un subiect foarte important și Uniunea Europeană, ca entitate politică și ca entitate economică, ne dă acum șansa de a veni cu directive, regulamente, de documente care sunt importante pentru protecția animalelor în Europa și trebuie să fie valabile pentru acesta. Dacă ne gândim la globalizare, atunci putem spune că nu ne ajută cu nimic dacă avem uh, în principiu niște standarde pentru protecția animalelor, dar continuă să se întâmple tot felul de lucruri urâte. În Uniunea Europeană, cu atât de mulți cetățeni, avem puterea de care e nevoie, astfel încât să fim niște promotori în ceea ce privește protecția animalelor în lume. Și exact atitudinea pe care ar trebui să o avem. Acesta, aceasta ar putea fi înțeleasă și de cetățenii europeni, pentru că și ei văd lucrurile la fel ca noi. Așa că noi avem aici o mare oportunitate, de aceea trebuie să luăm foarte în serios acest raport și, și în Comisia de Fond trebuie ca acesta să fie sprijinit. Mulțumesc! Nu ci sono altri... Mulțumim, nu mai sunt uh, alți intervenienți. Comisia dorește să ia cuvântul pentru o contribuție? Nu? Atunci dă din nou cuvântul domnului Boștinaru. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Împărtășesc în totalitate opinia exprimată de distinșii mei uh, colegi. Nu pot decât să-mi declar deschiderea și disponibilitatea de a incorpora uh, în uh, ultimul aviz toate opiniile exprimate astăzi și, mai mult decât atât, să subliniez nevoia dramatică ca Uniunea Europeană nu doar să gândească legi pentru a proteja animalele, ci, de asemenea, de a lua măsuri dacă uh, statele membre, în mod sistematic, uh, nu uh, implementează așa cum trebuie respectivele legi în propriile state. Am în fața mea o chestiune destul de românească, adică modul în care au evoluat uh, lucrurile recent, modul în care opinia publică din țara mea a reacționat. Și ultimul comentariu avem poate un stil care nu este neapărat în totalitate românesc de a înțelege uh, caracterul uh, unor uh, oameni. Noi spunem că poți analiza caracterul cuiva după modul în care se poartă cu animalele. Cred că Uniunea Europeană ar trebui analizată prin prisma modului în care își tratează animalele. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole Bostinaru. Penso che questo sia un punto. Mulțumim, domnule Bostinaru. Cred că această chestiune este foarte importantă și sper că Comisia noastră a reușit să aducă o contribuție importantă a Parlamentului European în uh, acest domeniu. Cum spunea și domnul Tel, ar trebui să înaintăm niște propuneri în legătură cu ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Așadar, am încheiat uh, discutarea rapoartelor și înainte să trecem la petiții, aș dori să întreb dacă semnatarii uh, petițiilor sunt aici. Aș vrea să știu dacă se află în sală petiționarii, pentru că dacă da, atunci uh, am putea să le dăm cuvântul. Așadar, aș dori să încep dezbaterea prin a da cuvântul uh, primului dintre uh, petiționarii noștri. Este vorba despre petiția numărul 1613 adresată de Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Mur, și voi da cuvântul Doamna președinte. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Primul petiționar este domnul Massimo Pradela la petiția numărul 1321 uh, pe 2011 Domeniul uh, acestei petiții este același ca și la 10 și la 12, protecția animalelor. Uh, acum vorbim despre protecția animalelor în Spania. Domnul Pratela are cuvântul. Mulțumesc, mă numesc Massimo Pradela și sunt președinte al Organizației Internaționale pentru Protecția Animalelor. Organizația noastră a fost înființată acum 31 de ani, este un ONG, este o organizație umbrelă pentru sute de asociații pentru bunăstarea animalelor din lume a fost înregistrată la Națiunile Unite începând cu 1992 și sarcina noastră este să protejăm natura și mediul și să protejăm de asemenea animalele de orice formă de tratament uh, greșit care le este aplicat. Această petiție a fost înaintată anul trecut pentru a vă arăta cât de urgent este să se gestioneze aceste probleme. Această petiție a fost uh, însoțită de 112.683 de semnături uh, care solicitau uh, punerea, încheierea practicilor de ucidere a animalelor fără stăpân. În petiția noastră se regăsește un pasaj prin care vi se uh, spune că uh, câinii uh, sunt strânși de pe străzi și după 10 zile sunt uh, uciși. Și uh, fiecare persoană care uh, duce la prinderea unui uh, astfel de animal este recompensată cu 8 uh, euro. Ideea este uh, ca aceste uh, animale uh, să fie uh, omorâte, nu să li se găsească un uh, stăpân. Aceste animale însă sunt tratate prost, suferă, nu există vreo lege care să disciplineze modul în care uh, le este aplicat vreun tratament în uh, Spania. Animale fără stăpân sunt uh, eutanasiate, nu ca în Italia, unde din 1991 acest lucru nu mai este permis. Practic, animalele domestice sunt eutanasiate, nu există un control acestei situații, nu se fac inspecții. Uneori sunt uh, ucise într-o manieră atroce. În majoritatea cazurilor vorbim uh, despre uh, anumite metode foarte uh, crude. Uh, aceste animale sunt fie sufocate, fie sunt uh, ucise în altă formă uh, violentă. Doamna președinte, vă roagă să vorbiți mai uh, lent. Petiționarul, vă spuneam că metodele în majoritatea uh, cazurilor sunt crude și oribile. Animalele sunt sufocate, sunt lovite, sunt strangulate și că nu există niciun fel de control sau compasiune. Există cazuri în care câini sau pisici uh, uh au fost uh, gazați în camere de gazare și acestea încercau să uh, scape desându-și uh, botul în uh, blana uh, celorlalte animale. Aceste animale pur și simplu au fost chinuite. Cunoaștem de asemenea și faptul că există anumite medicamente uh, musculare care paralizează aceste animale și aceste practici uh, implică niște suferințe îngrozitoare și nimeni nu își dă seama de durerea acestor uh, animale. Adesea, aceste animale mor de foame sau de sete, mor de pe urma uh, rănilor uh, care le-au fost induse. Și în Spania, practic, vedem în fiecare zi cum câini sunt uciși fără niciun fel de asistență metodele de uh, cazare acestor uh, animale sunt de așa natură încât uh, animalele ajung să moară imediat după ce sunt strânse de pe străzi. Autoritățile spaniole se ne-au scris o scrisoare de răspuns spunându-ne că, Comisia ne-a răspuns, mă scuzați, că aceste metode nu intră sub controlul statelor nu este sub controlul Comisiei Europene, ci al uh, statelor membre. Um, noi s-a făcut uh, uh, apel la o convenție din 87 care a fost ratificată de Uniunea Europeană și aceasta are un articol care interzice um, bătaia aplicată animalelor pentru a le controla numărul. Credem că legislația europeană care ar putea reglementa sănătatea și bunăstarea animalelor este un simptom de uh, întârziere uh, profundă. Cetățenii uh, europene care sunt reprezentați prin aceste 112.683 de semnături sunt uh, preocupați de uh, această problemă. Aceste semnături au fost strânse doar în câteva săptămâni. Uh, prin urmare, putem înțelege că cetățenii europeni nu mai sunt capabili să susțină și să uh, privească la acest gen de uh, barbarie. Prin urmare, facem apel la Comisia Europeană să ia măsuri care să se traducă în rezultate concrete. E nevoie de o direcție de acțiune și la nivel uh, local pentru a exista o interfață de discuții cu autoritățile spaniole pentru protecția animalelor din Spania. Pasul următor pentru noi uh, consistă în a crea o rețea de cooperare la nivel local care uh, să ne reprezinte în Spania pentru definirea unei strategii comune care să ne ajute să ajungem la rezultatele scontate în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Obiectivul nostru este să stopăm uh, aceste masacre crude Uh, și asta cât se poate de repede. Sperăm că Parlamentul European uh, ar putea să adopte toate măsurile uh, legislative necesare pentru a putea pune capăt acestui masacru. Suntem disponibili pentru a uh, face toate analizele sau studiile care ar fi necesare, uh, având în minte acest obiectiv. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumim, mulțumim pentru că ne-ați uh, transmis această petiție și pentru că ne-ați prezentat-o în aceste în acești termeni. Aș dori să dau cuvântul uh, Uh, tuturor uh, petiționarilor și după aceea aș dori să rog Comisia să răspundă uh, tuturor acestor petiționari, pentru că oricum obiectul peti petițiilor prezentate este același. Așadar, am putea să primim un singur răspuns din partea Comisiei. Prin urmare, aș dori să dau cuvântul domnului Richter, care ne va prezenta petiția de la punctul 12 și 13. Ähm, Mulțumesc. Aș dori să spun că aceste petiții a doamnei Pendra este în limba engleză, engleza nu este limba mea maternă și de aceea vă rog să fiți îngăduitori cu mine dacă nu pronunț tocmai bine. Vă mulțumesc astăzi că m-ați primit astăzi aici. Vă salut și pe dumneavoastră, doamnă președinte. Și cu asta voi începe. Doamna Pendele are anumite greutăți are anumite probleme și de aceea nu a putut să fie astăzi alături de noi. Această prezentare are loc astăzi în comisia dumneavoastră E vorba despre situația câinilor vagabonzi, câinilor fără stăpân în România. Cea mai vizibilă problemă are de a face cu Mă scuzați, trebuie să întrerup puțin pentru că am și o prezentare făcută în PowerPoint pe care vreau să o puteți urmări în timp ce vă vorbesc. cea mai vizibilă problemă în ceea ce privește maltratarea animalelor în România este situația în care se află câinii fără stăpân. O eutanasiere în masă a câinilor vagabonzi are loc în Europa deja de 10 ani. Au fost omorâți sute de mii de câini fără să se țină cont de legile de protecție a animalelor. Câinii mor, fie mor de foame, fie sunt uciși prin tot felul de metode crude. Aceștia sunt ținuți în anumite locuri unde își așteaptă moartea. Sunt alocate sume mari de bani de primării pentru a putea să se gestioneze situația acestor câini. În răspunsurile primite de la primărie am aflat că peste 200 de euro pot fi primiți din um, gestionarea unui singur câine. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. ...200 de euro pentru un câine eutanasiat. Gestionarea unui singur câine, conform primărilor, costă cam 84 de euro din banii contribuabilor. În realitate, dacă ținem cont de condițiile în care sunt ținuți câinii, fără alimente, fără asistență medicală, atunci vedem că metodele care sunt puse în aplicare sunt unele foarte crude. Prin compensare, gestionarea unui câine de către ONG-uri e undeva la 24 de euro sub toate standardele de care are nevoie. Acestea sunt cu toatele îndeplinite. Ar fi nevoie și de programe educaționale în școală, programe de gestiune care să ducă la niște rezultate de succes, de exemplu reducerea populației de animale fără stăpân. Eutanasia a fost interzisă din anul 2008, dar sute de mii de câini continuă să fie uciși. Cu toate că există această eutanasiere în număr mare, nu s-a, nu s-a constatat nicio reducere în ceea ce privește populația de câini de pe străzi. Într-adevăr, România are un exemplu într-un anumit oraș în care s-a dus la reducerea populației de câini fără stăpân. S-a ajuns la doar 300 de câini. Apoi Lugoș. În Lugoș a avut loc o reducere de 10%. S-a ajuns la 200 de câini vagabonzi. Autoritățile din România spun că că este justificată în continuare continuarea programelor de eutanasiere. Însă acestea nu are niciun rezultat, pentru că pe străzi rămâne în continuare o populație mare de câini, fără stăpân. Această strategie de eutanasiere a adus profituri foarte mari acelora care sunt implicați în ea. Filmulețele și pozele din adăposturile de câini au dus la multe procese împotriva primăriilor din cauza maltratării animalelor. Deși abandonul, maltratarea și uciderea animalelor sunt infracțiuni penale încă din ianuarie 2008, se observă că rezultatele anchetelor polițienești, nu fac decât să ascundă, prof, să ascundă problemele. Cruzimea împotriva animalelor Inclu- includem aici și cazurile care au fost prezentate în media, toate acestea oripilează întreaga lume. Însă nimeni nu a avut niciodată de plătit pentru faptele făcute, nimeni nu a ajuns la închisoare pentru că a dat dovadă de cruzime față de animale. Deși există dovezi, există fotografii, există filmulețe în legătură cu ceea ce se întâmplă în adăposturile pentru animale. Abuzarea animalelor, abu- animalelor din circuri, animalelor fără stăpân, ar trebui să uh, fie reglementată. Apoi un alt caz, uciderea a 230 de câini în mai 2011. 230 de câini au fost uciși ilegal. Aceștia au fost eutanasiați și doar doi dintre aceștia au fost eut- eutanasiați de medici veterinari. S-a ucis un câine la 30 de secunde, fără să li se administreze niciun fel de substanțe pentru a le ușura suferința. Există materiale, există dovezi că câinii de fapt nu au fost eutanasiați, ci uciși prin alte metode brutale. Câinii au fost prinși, apoi au fost dacă câine ar fi prins și anesteziați rapid după prindere, atunci veterinarii ar putea să administreze substanțe legale conform greutății fiecărui câine. Iar acest lucru ar fi necesar. Pentru eutanasierea unui câine e nevoie de 5 și jumătate minute. Acest lucru înseamnă că pentru a eutanasia 230 de câini ar fi nevoie de cam 21 de ore. În alte documente și răspunsuri oficiale s-a descoperit că substanța era, era suficientă doar pentru 31 de câini din uh, ucid, uciderea acestor 230 de câini la Botoșani a fost foarte bine acoperită de presă. Direcția veterinară și poliția de acolo continuă să aibă această atitudine ignorantă. Cu toate că există aceste plângeri din partea reprezentanților în ceea ce privește protecția animalelor accesul la, adăposturi de, la adăposturile de acolo nu mai este permis. După uciderea acestor 230 de câini, toți noi câini care au fost prinși pe teritoriu într-o perioadă de 2-3 luni, vorbim de 300 de câini care au murit din cauza lipsei de hrană și apă. Niciun cetățean nu a putut să intre în acest adăpost. Câinii continuă să nu primească alimente și nici asistență veterinară. Orice fel de plângere depusă de ONG-uri către autorități e ignorată în continuare. șeful poliției din Botoșani, primarul din Botoșani, veterinarul care pretinde că a eutanasiat cele 230 de câini, acesta de fapt are legături strânse cu primarul și cu autoritățile de acolo. Acesta e doar un exemplu în care autoritățile statale nu acționează așa cum trebuie. În 9 mai 2011, mai uh, mulți oameni au cerut uh, prinderea unor cai sălbatici din um, delta Dunării se dorea ca acești cai să fie vânduți abat- unui abator cu o sumă de 30 de euro pe cap. Însă ceea ce s-a întâmplat nu e documentat corespunzător. aceste animale sălbatice au fost capturate prin niște metode foarte crude și au fost după aceea Uh, maltratate puternic cu diferite instrumente care au lăsat urme pe corpurile lor. Toată această procedură a fost ilegală, deși s-au depus plângeri în Tulcea la diferitele autorități, nimeni nu a oprit acest proces. După 23 de ore, după ce informațiile au ajuns în media, deci omorârea 500 de cai a fost, uh, a 51 de cai a fost oprită de poliție. Dezastrul s-a putut vedea, s-au văzut în pozele care apar în corespondență cu acest caz. Direcția sanitar-veterinară din Tulcea a refuzat să își trimită un reprezentant astfel încât să verifice situația la fața locului. Au fost subminate eforturile de care era nevoie pentru a salva cai. Și astăzi, autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a drepturilor de protecție a animalelor nu au reușit să găsească un vinovat pentru cele întâmplate la Tulcea acele instituții care sunt responsabile cu punerea în aplicare a legii nu au fost pedepsite nici măcar pentru lipsa de reacție. Ignoranța și complicitatea acestor autorități care au de-a face cu monitorizarea protecția animalelor duce la îngrijorări. Aceste autorități sunt cele național veterinare. Sunt împărțite în grupe teritoriale. Aceste autorități fac din cât în cât câtr-un control, dar doar după ce se înregistrează foarte multe plângeri din partea cetățenilor și a ONG-urilor. Însă situația nu se schimbă cu nimic. Sunt ineficiente și contribuie la situația generală de apatie și la continuarea abuzurilor asupra animalelor. De obicei, acțiunile se fac, aceste acțiuni se fac împotriva animalelor. Faptul că nu există o reacție duce la o situație gravă în România. De un exemplu, un om și-a, și-a omorât în bătaie calul. Autoritățile n-au făcut nimic, după doi ani acesta și-a omorât fratele. Apoi, un uh, băiețel și-a torturat pisica tăindu-i picioarele. Instituțiile de protecție a copilului au ignorat acest eveniment. După șase luni, același băiețel a omorât un om. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost uh, primul și trec la următorul caz, voi vorbi în germană. Sper că voi fi mai les de înțeles. So. Für diese Rede habe ich auch eine PowerPoint-Präsentation. Și pentru această um, intervenție am o prezentare în PowerPoint pregătită, pe care vreau să o urmăriți și dumneavoastră. Um, Mă ocup de, lucrez la organizația Medici pentru Câini în Germania. Mă bucur că pot să vă vorbesc astăzi și să vă explic petiția noastră. Am strâns deocamdată peste 200.000 de de semnături din întreaga Europa, iar numărul acestor semnături crește. Prin această petiție ne dorim să existe o lege europeană în ceea ce privește protejarea animalelor fără stăpân. Practica ne arată că legislația existentă nu este respectată respectată. Sunt cu siguranță și dumneavoastră știți că în Germania abuzul sexual asupra animalelor nu este interzis, dar la fel dar și animalele, la fel ca și copiii, sunt acele lucruri de care trebuie să avem grijă. De, un exemplu din Spania. După terminarea sezonului de vânătoare, câinii de vânătoare sunt spânzurați. Câinii încearcă să se elibereze din ștreang, dând din picioare, dar până la urmă ă, și acest, ă, acest dat din picioare al câinilor este numit cântat la pian de către vânători. În România, animalele sunt vânate de către hingheri și ucite, ucise. Se plătesc cam 200 de euro pe animal. Aș dori puțin să discut cu cineva de la tehnicieni.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 Din păcate nu vă pot arăta filmulețul. În România, animalele fără stăpân sunt vânate de hingeri și ucise. Se plătesc, se plătesc pe cap cam 25 de euro. Împreună cu firmele de, inc- de incinerare se lucrează mână în mână și se câștigă cu până la 200 de euro pe cap de animal. În Italia e interzisă uciderea animalelor fără stăpân. Acestea sunt duse în adăposturi, dar acolo nu au destule alimente, nu au destulă mâncare și nu au servicii medicale. Din nou și aici există, la fel ca în România, o procedură asemănătoare cu cea din mafia, prin care se câștigă foarte mulți bani de pe urma acestor animale. Animalele sunt ucise, pri, ucise prin injecții, prin diferite gaze sau, lo, sau lovituri și așa mai departe. V-aș ruga să vă închipuiți toate acestea prin ochii unui copil. Închipuiți-vă că trebuie să vedeți în fiecare zi cum aceste animale sunt omorâte cu atâta cruzime. Ați putea să dormiți liniștiți sau v-ați pierde orice fel de respect față de viață pe internet, între timp se poate vedea cum reacționează copiii la aceste lucruri. Putem vedea acolo căței care sunt sropiți cu benzină și apoi li se dă foc. Iar, că, iar copiii stau și râd când văd cum aceste animale mor în chinuri. Uniunea Europeană nu mai este doar o organizație economică, are și o răspundere socială. Cred că ar trebui să fie un model pentru foarte multe alte țări și nu doar în Europa în acest sens. Uniunea Europeană este un model și pentru alte țări, nu doar în interiorul Uniunii Europene. De aceea trebuie să ne asigurăm că astfel de cazuri sunt împiedicate. Asemenea evenimente sunt cele care au un impact foarte mare asupra psihicului uman. Cred că e timpul ca în Europa să existe o legislație pentru animalele fără stăpân. Statele ar trebui să fie obligate să vină cu planuri de acțiune împreună cu ONG-urile. Cu siguranță, această legislație nu e, numai sufici- nu e suficientă. Nu trebuie ca oamenii să aibă impresia că acest tip de acțiuni e unul apărat de lege. Animalele sunt la fel ca și copiii, sunt cele care au nevoie de noi ca să le protejăm. Sunt uh, omorâte pentru că se află acolo, dar au fost crescute și apoi abandonate de oameni. În foarte multe țări europene există legislație în ceea ce privește protecția animalelor, însă lipsește controlul și această legislație nu este respectată. În Bulgaria, de câte ori există un eveniment în care sunt implicate animale fără stăpân, politicienii cer din nou introducerea legislației prin care animalele pot să fie omorâte. Dar Bulgaria are legislație în ceea ce privește protecția animalelor, însă aceasta nu este respectată. Apoi, toată această legislație se schimbă după cum vrea fiecare. În Uniunea Europeană să ia întotdeauna de la început. Noi ne dorim să existe un cadru care să ducă la schimbarea acestei situații în articolul 2, dreptul la viață, din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, la punctul 2 se zice că nimeni nu are dreptul, nu, nimeni nu trebuie să fie executat. Apoi, este interzisă torturarea sau tratamentul inuman. Nimeni nu trebuie să fie supus unui asemenea tratament și acest lucru ar trebui să fie valabil pentru toate formele de viață. În Europa există această problemă cu animalele fără stăpân. Însă, noi, europenii, nu suntem niște barbari, ci trăim în civilizație și tocmai de aceea trebuie să venim cu un răspuns la această problemă, un răspuns civilizat. Însă, în primul rând, trebuie ca situația să fie reglementată, să existe niște programe reglementate de castrare. Doar prin asemenea programe se poate ajunge la o reducere a populației de animale fără stăpân am uh, pregătit niște puncte în petiția noastră. Ne dorim să existe legislație în ceea ce privește protecția animalelor fără stăpân. E nevoie de programe de, de castrare. E nevoie de programe studiate în școală în ceea ce privește protecția animalelor. Apoi, trebuie să fie trebuie să fie interzisă uciderea pentru scopuri industriale, pentru uh, colectarea de piei și așa mai departe animalelor. Să încep din nou cu punctele? Nu, spune doamna președinte. Trebuie să existe niște standarde minime în ceea ce privește adăposturile pentru animalele. Trebuie să fie verificată legislația existentă în ceea ce privește uciderea animalelor și animalele fără stăpân și situația lor. Vedeți aici și o ilustrare grafică a situației. Puteți vedea ce se întâmplă dacă animalele sunt castrate putem să observăm că se reduce populația într-un timp foarte scurt. Însă, dacă 60% din, toată, din populația de câini și pisici e ucisă o dată pe lună, observăm că nu prea se schimbă situația cu populația. Dacă la 80% din această populație ucisă observăm că scăderea este mai mare însă vedem că doar castrarea poate să ducă la o poveste de succes, așa că trebuie să menținem castrarea animalelor. Vă rog să susțineți petiția noastră printr-o legislație la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește protecția animalelor. Vă mulțumesc! lei Președinta, vă mulțumesc uh, pentru că ați prezentat uh, aceste două petiții. Vă mulțumesc și pentru prezentările PowerPoint. Acum o să-l rog, o să rog pe reprezentanta Comisiei să uh, ia cuvântul. Doamnă președinte, uh, dacă este posibil, nu vreau să vorbesc la început, pentru că nu sunt eu cel care mă ocup de problema animalelor. Da, desigur, spune președinta, dar acest nume n-a fost indicat. Mulțumesc, doamnă președinte. Am început în mod neobișnuit într-o structură oficială, însă vreau să spun personal și în calitate de veterinar am multă înțelegere pentru ceea ce s-a arătat astăzi. Trebuie să știți că primim la comisie astăzi, în mod periodic, mai multe scrisori pe zi pe aceste probleme care au fost evocate ale animalelor abandonate, care sunt uh, tratate prost, gestionate prost în condiții inumane, uh, și în ceea ce privește valoarea, am văzut că oamenii au fost șocați de imagini, dar eu văd zilnic astfel de fotografii și continui să fiu șocat. Sunt funcționar al Comisiei și trebuie să vă dau și un răspuns oficial. Ce spune tratatul în ceea ce privește bunăstarea animalelor? Ei bine, avem articolul 13 prin tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care în mod uh, efectiv precizează faptul că statele membre și Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare exigențele uh, referitoare la bunăstarea animalelor atunci când formulează sau pun în aplicare politici ale Uniunii. În spețe există o listă a politicilor comunitare, agricultură, piața internă și așa mai departe, care sunt citate. Problema este că aceste animale abandonate, fără stăpân, această problemă nu face trebuie să înțelegem sau oamenii nu înțeleg foarte bine faptul că tratatul nu ne dă un temei juridic suficient pentru a interveni atunci când e vorba de bunăstarea animalelor. Cât de paradoxal poate să fie, articolul 13 nu ne spune Uniunea Europeană trebuie să facă ceva pentru bunăstarea animalelor, ci ni se spune trebuie să avem în vedere această chestiune atunci când se elaborează sau se pun în aplicare politici ale Uniunii. Întrebarea este dacă animalele fără stăpân țin de politicile Uniunii. Și au avut loc dezbateri până în prezent uh, cu juriștii și într-o primă lectură nu este foarte evident că există o interferență, o legătură între politici, cum ar fi agricultura sau piața internă, și animalele fără stăpân. Uh, de altfel, uh, foarte adesea trebuie să spun că în multe state membre gestionarea Uh, acestor animale este o competență municipală. Acest lucru a fost citat de mai mulți petiționari și e adevărat că aceasta este o competență strict locală în multe state membre. Din păcate, concluzia noastră este că pentru moment nu vedem cum am putea să intervenim în legătură cu chestiuni care nu țin de competența Uniunii. Aș vrea de asemenea să evoc mai multe argumente din uh, scrisorile petiționarilor care sunt uh, importante și trebuie să le dăm un răspuns. Se vorbește de Convenția Europeană pentru protecția animalelor de companie. Uh, Aș vrea să fiu precis în această privință. Este o convenție care a fost pregătită de Consiliul Europei, pentru că în trecutul său Consiliul Europei a lucrat în probleme legate de protecția animalelor. E vorba de protecția animalelor de companie. Problema este că această convenție europeană nu face parte din dreptul comunitar european în sensul Uniunii, ea nu a fost ratificată sau uh, încheiată de Uniune, deci avem o serie de state membre care au ratificat această convenție, însă altele nu au făcut-o. Este important să spunem că pentru cei care au ratificat, asta nu ține de obligațiile Uniunii de a verifica punerea în aplicare. Acest lucru, din păcate, ține de competența exclusivă a statelor membre de punerea în aplicare a acestei convenții în momentul în care a fost ratificată. Și uh, lucrurile nu stau întotdeauna așa, Spania nu a ratificat această convenție. Aș vrea să spun că uh, în cadrul uh, activităților internaționale, Comisia lucrează cu Organizația Mondială privind sănătatea animalelor. Din 2005, această organizație, OIE, se apleacă și asupra protecției animalelor și a elaborat linii directoare au elaborat o linie directoare cu privire la gestionarea populațiilor de uh, animale fără stăpân și politica preconizată de mai multe organizații de protecție animalelor este și uh, politica uh, preconizată de această organizație internațională pe care am susținut-o uh, și e vorba de o politică de a prinde animalele, de a le identifica, de a le steriliza și uh, să se evite uciderea lor atunci când acest lucru este posibil există și posibilitatea de le a ucide, însă în meto cu metode adecvate care nu presupun suferința. Aceste linii directoare ă, sunt cunoscute de toate statele membre, pentru că toate sunt membre ale Organizației Internaționale pentru Protecția Animalelor, dar competența de a le pune în aplicare le revine. Deci, în activitățile organizației internaționale, la nivel uh, uh, regional, sunt promovate aceste linii directoare. Nu putem însă să facem decât să susținem oie în această privință. Aș vrea să menționez uh, și uh, activitatea Consiliului European, care în noiembrie 2010 a adoptat concluzii privind uh, bunăstarea câinilor și pisicilor. Uh, a avut loc o dezbatere inițiată de președinția belgiană cu privire la animalele fără stăpâni. Punctele de vedere au fost destul de divergente. Ceea ce este important este că nu a existat un acord între statele membre pentru a spune că Uniunea trebuie să se ocupe de animalele fără stăpân. Concluzia a fost trebuie să se elaboreze un studiu în ceea ce privește promovarea responsabilității proprietarilor și acest lucru încercăm să îl promovăm și noi la nivelul Comisiei prin cooperarea uh, cu un ONG Carodoc uh, în cazul strategiei europene pentru protecția animalelor, care a fost adoptată în 2012, va figura un studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor pentru că avem uh, posibilitatea de a gestiona competența europeană. Vorbesc de o posibilitate, nu vreau să ridic nivelul așteptărilor, pentru că deocamdată se face un studiu uh, de impact. În acest cadru vom vedea dacă există ceva legat de animalele fără stăpân. Din păcate însă sunt uh, foarte pesimist, pentru că animalele fără stăpâni Uh, nu sunt uh, bunuri care să facă obiectul unor uh, schimburi și, din nou, aici competența europeană în materie este limitată. Este un mesaj care nu este pozitiv, însă pe care putem să-l transmitem. Ne aflăm într-un context juridic care nu ne permite să acționăm. Mulțumesc pentru atenția noastră, doamnă președinte. Președinta, ați uh, confirmat ceea ce Comisia a comunicat deja în scris și apreciez comentariile personale pe care le-ați făcut la începutul intervenției dumneavoastră. Domnul Zanoni. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Avem multe petiții aici care transmit un semnal clar, și anume cetățenii europeni sunt îngrijorați de modul în care sunt tratați câinii în Europa. Așa cum a spus-o și petiționarul, ă, sunt cazuri concrete de cruzime la adresa animalelor. Uh, e vorba de spânzurarea câinilor în Spania, ceea ce se întâmplă apoi în România. Sunt lucruri care uh, nu merg uh, bine, mai ales în sudul Uniunii Europene. Și asta din cauza lipsei de legislație statele membre au dreptul exclusiv atunci când vor, vine vorba de animalele fără stăpân. Uniunea Europeană nu a ratificat Convenția Europeană a Consiliului Europei privind protecția animalelor de companie, așa cum s-a spus. Această convenție uh, ar trebui ratificată de statele membre. Ar fi un progres acest lucru. Uniunea Europeană are legislație în ceea ce vește hrana animalelor de companie, în ceea ce vește experimentele uh, medicale, uciderea, sacrificarea animalelor, uh, fie că este vorba de viței, uh, de porci, însă nu există legislație legată de câini, prietenii cei mai buni ai omului. Sunt uh, vreo 100 de milioane de pisici și câini în Europa. Ei trăiesc în casele oamenilor. Totuși, europenii nu au o lege care să reglementeze bunăstarea animalelor de companie. Comisia a a avut comentarii în ceea ce privește Spania, România și Ucraina, ultima din urmă nefiind un stat membru. După cum a spus Comisia, nu există o lege privind uh, uciderea animalelor fără uh, stăpân și nicio, legă, și nicio teme juridic în articolul 13 privind uh, uh, funcționarea Uniunii Europene. Uh, cerem Comisiei să acționeze, astfel încât să fie foarte clar că este nevoie de o lege în acest sens. Parlamentul European trebuie să își exprime voința politică, trebuie să includă acest lucru pe uh, agenda sa privind strategia 2012-2015 privind bunăstarea animalelor. Uh, Uh, Comisia ENVI și această comisie uh, tratează acest uh, raport privind bunăstarea animalelor 2012-2015. Deci trebuie să ne asigurăm că există voința politică a Parlamentului pentru a face ceva pentru protecția animalelor de companie, ca acest lucru să fie ceva cât se poate de concret așa cum arată și petițiile, sunt necesare legi în acest uh, sens. Trebuie să existe dispoziții privind uh, sterilizarea, microciparea uh, și trebuie să se interzică uciderea cu cruzime. Din păcate, în statele membre unde există legi, acestea nu sunt respectate. Mulțumesc, președinta. Domnul Boștinaru. Președinte, distinși colegi, e foarte greu să îți controlezi emoțiile, mai ales când uh, privești imagini ca sunt, cum sunt cele pe care le-am văzut. Orice ființă umană este revoltată și umilită atunci când vede imagini de la Auschwitz, de la Dachau, de la Srebrenica, pentru că este vorba în ultimă instanță despre crime, este vorba despre violență, este vorba de carnagiu. Și chiar dacă asocierea vi s-ar părea șocantă, ca iubitor de animale și trebuie să declar aici conflictul meu de interese. Am un Rottweiler și al doilea în familie, am trei pisici, sunt un iubitor de animale. Dar văzând aceste grozăvii, nu poți să nu te revolți de ce sunt șocat? sunt șocat întâi pentru că e o asociere aș spune tehnic fericită raportul meu a fost introdus astăzi și discutăm apoi despre aceste carnagii Și asta arată cât de grav cât de dramatic este ca noi să reacționăm. pentru mine este, uh, este, uh, este dureros pentru că sunt în egală măsură român și țara mea a fost menționată repetat aici și sunt în egală măsură și uh, un susținător al unei politici europene, ori Comisia vine și ne spune că nu este nu poate să acționeze pentru că tratatele nu o cer, dar Comisia nu ne spune că tratatele nu sunt imperative în a cere Comisiei să nu facă nimic. De aceea eu cred că până la urmă comisia trebuie să facă i e rolul parlamentului. sunt în egală măsură uh, revoltat i ocat pentru că doamna preedintă ai condus vizita delegaiei care, care a uh, uh, vizitat Bucureștiul în noiembrie i vă reamintii că la întâlnirea de la ministerul mediului un secretar de stat împreună cu echipa sa ne a vorbit de cele două petiii despre tratamentul aplicat cailor în Delta și despre tratamentul câinilor. Sentințele, um, vocabularul utilizat acolo expedia aceste subiecte aproape în ridicol. Se spunea despre caii din delta că nu sunt sălbatici, au fost abandonați și au deve- s-au sălbăticit. Se spunea despre câini, citesc dintr-unul dintre interlocutori, e adevărat, animalele au dreptul la viață, deși oamenii au dreptul la viață. Această logică perversă conduce la realități de tipul celei pe care o vedem astăzi. Eu cred că în raportul pe România al delegației noastre trebuie lărgit acest capitol cu referirile la cele două petiții pe care le, le am văzut astăzi și care nu pot să nu revolte uh, orice ființă umană. Este un uh, caz în care un stat în mod sistematic eșuează în a implementa bune tratamente animalelor pentru că iată vă dau ultimul exemplu dincolo de cele pe care le am menionat candidatul partidului de guvernământ la bucureti la primăria capitalei bucureti are un program de uh, oferit cetăenilor bucuretiului l a numi mai degrabă sărac dar punctul principal pe care acesta îl l susine cu mândrie este să scape bucuretiul i bucuretenii de câini fără să spună că vrea să o facă de o manieră care să vizeze bunul tratament aplicat animalelor. De aceea spun că este vorba de un, un caz în care un stat membru eșuează în mod sistematic să implementeze o strategie cu bună credință. Și închei mai spunând un lucru. Acelor frenetici susținători ai eh, sloganului austeritate, ca panaceu pentru toate problemele mai ales acum în mijlocul crizei. da austeritatea ucide oameni oameni care nu au acces la serviciile medicale. vă imaginai dumneavoastră ce se întâmplă cu animalele noastre atunci când politica de austeritate aplicată orb aplicată absurd face ca programele pentru protecia animalelor să fie pur i simplu uh, inexistente? atunci singura, singurul instrument devine crima, devine masacrul și acest lucru trebuie uh, spus inclusiv acelor frenetici susținători ai sloganului austeritate ca panaceu pentru problemele crizei. Mulțumesc pentru înțelegerea noastră. Petiții să rămână în mod evident deschise. Susțin ca uh, să ne referim mai consistent în raportul uh, vizitei noastre i pe baza acestor uh, imagini uh, groasnice să cerem un nou punct de vedere autorităilor române inclusiv cu măsurile care au fost luate pentru a identifica i a sanciona administrativ i penal autorii acestor crime. Mulțumesc. Grazie. Iar Mulțumesc, președinte. Această petiție se include foarte bine în discuția pe care am avut-o înainte și anume programul privind protecția animalelor în Uniunea Europeană. Am de făcut trei observații. Prima e următoarea. Responsabilitatea pe care o au oamenii pentru natură, pentru celelalte forme de viață, apare. Există o carte albă. Cu toții trebuie să ținem cont de ea. Dacă vorbim despre un peisaj artificial făcut de oameni, atunci trebuie să știm că noi suntem responsabili și pentru persoanele pe care, și pentru animalele de companie, de exemplu, pe care le ținem alături de noi. E clar și e corect ca Uniunea Europeană să spună următoarele. Există această problemă. Cum ne ocupăm de animale? Uniunea Europeană poate să spună că acestea pot fi rezolvate la nivelul statelor membre, al regiunilor, că ar fi mult mai bine așa decât să există la Bruxelles un sistem care să reglementeze ce se întâmplă cu animalele de companie, de exemplu. Da, sună bine, dar nu funcționează și eu sunt de acord că trebuie să se ocupe statele membre, însă această soluție nu funcționează. Cât timp făceam parte din Parlamentul European, am făcut o vizită în România înainte de intrarea acesteia în Uniunea Europeană. Însă fenomenul era următorul. Nu legislația era problema. Legislația e bună în România. Au asemenea legislație. Problema e la punerea în aplicare. Însă, problema era următoarea. Statele membre nu pot, nu doresc, nu au mijloacele financiare, astfel încât să pună în aplicare dispozițiile care există. Problema e că statele membre nu fac acest lucru, nu pun nimic în aplicare și atunci, la sfârșit, ne confruntăm cu acest fenomen. Animalele, câinii fără stăpân sunt o amenințare, sunt o amenințare pentru public. aceste animale nu trebuie ucise dacă spunem că s-a făcut ceva înainte, dacă, le-au fost, dacă animalele au fost castrate, spre exemplu. Există diferite posibilități. Însă acesta este fenomenul cu care ne confruntăm. Și atunci, cum rămâne cu Comisia? Vedem că statele membre se apără. Nu doresc să se implice aici Uniunea Europeană. Însă cu toții am văzut ce se întâmplă, ce se întâmplă într-o civilizație, într-o societate civilizată. Așa ceva nu poate să se întâmple. Cu toate acestea, statele membre ne spun nu ține de noi, nu vă amestecați. Facem lucrurile cum vrem noi. Apoi am și o întrebare pentru comisie. Ce mă preocupă pe mine? Mă preocupă măcar un minim a ceea ce putem noi formula. Cel puțin ar fi foarte bine dacă totul s-ar putea face foarte controlat și legislativ. Însă, e foarte important să spunem că nu orice stat membru poate să facă ceea ce vrea. Eu cred că în evul mediu se animalele erau mai bine gestionate decât se întâmplă acum. Îi mulțumesc domnului Boștinaru pentru le spune, pentru ce le spuse. Da, noi, un, Parlamentul European, trebuie să luptăm în continuare în acest domeniu, să avem multe responsabilități. Însă întrebarea mea e următoarea. Poate orice stat membru într-adevăr să facă ceea ce vrea începând de la prinderea acestor animale și așa mai departe. Mai ales în ceea ce privește animalele de fermă, aici există o legislație, legislație foarte mare. Foarte multe lucruri sunt reglementate, însă când vine vorba de animale fără stăpân, observăm că există un cu totul altul spațiu de manevră în care oricine poate să facă ceea ce vrea. Trebuie să știm că aceasta este problema, că nu există un control așa cum trebuie în ceea ce privește castrarea animalelor și așa mai departe. Deci aceasta ar fi întrebarea mea pentru comisie. Starea în care se află lucrurile este foarte nemulțum- nemulțumitoare. E clar că e nevoie și de o dezbatere politică în Europa, în Parlamentul European, dar și în statele membre. După aceste vești proaste mai există și o veste bună și anume publicul, cetățenii, cetățenii nu vor să mai tolereze această situație. Iar uh, Băsescu. Mulțumim, doamna Băsescu. Vă dau dreptate, imaginile cu aceste animale și filmele prezentate sunt groaznice. La fel de groaznice au fost și imaginile prezentate exact acum o lună, pe 24 martie, cu un copil din Suceava omorât de un câine vagabond lângă un cimitir, un copil care se îndrepta spre casă, a spus că animalele au dreptul la viață, dar și copiii și oamenii au dreptul la viață. Sunt o mare iubitoare de câini, am adoptat doi câini fără stăpân, deci nu mă înțelegeți greșit. Vreau doar să subliniez faptul că acești câini vagabonzi, datorită faptului că nu s-a găsit o soluie omoară oameni i omoară copii fără protecie în românia iar cazurile au fost menionate de mass media i dacă am fi prezentat aici imagini cu copii sfâiai efectiv de animale ar fi fost la fel de emoionante și la fel de groaznice. Eu vă garantez că autoritățile locale din țara mea, care sunt de la absolut toate partidele politice și de la, partidul, și de la partidele din arcul guvernamental și de la partidele din opoziție, fac absolut tot ce le stă în putină pentru a implementa legislaia existentă. Legislația avem mai greu este cu implementarea la fel cum a spus i domnul jahr. rămân la părerea mea că această problemă este totuși de competență națională, nu de competență comunitară. Vă mulțumesc. Colega Miranda. Doamna Miranda are cuvântul. Mulțumesc, Doamnă președinte, știm că există decizii politice, iar apoi există și implementarea acestor decizii, precum și chestiuni de etică care intră și ele în discuție. Pentru că, uh, deși nu avem uh, competențe uh, peste tot, anumite chestiuni care țin de etică totuși ar trebui luate în considerare. Sunt de acord aici cu domnul Iar și pot să spun că există aici o lipsă totală a unui cod de etică. Am văzut niște exemple îngrozitoare. Știm că autoritățile locale adesea nu au mijloacele și resursele necesare la dispoziția lor și um, adesea uh, discutăm uh, despre uh, locații private unde autoritățile nu prea au competențe. Vorbim despre neglijență din partea statelor membre în aceeași măsură. Prin urmare, ceea ce aș sugera eu este următorul lucru. Sunt state membre care nu au adoptat Convenția Consiliului Europei și mă gândesc că probabil Comisia noastră ar putea să transmită o scrisoare de informare a acestor state membre, solicitându-le uh, să uh, semneze această convenție, să o ratifice, pentru că eu cred că acesta ar fi un gest uh, politic bun din partea noastră dacă ne gândim la respectarea acestor chestiuni de etică. Eu vin din Galiția și că acolo avem, pot să vă spun că acolo avem o situație destul de interesantă. Animalele uh, sunt propuse pentru adopție și aceasta este o alternativă la ceea ce am văzut că se întâmplă în alte părți. Sunt diverse organizații care organizează această posibilitate de uh, adopție și eu cred că această petiție ar trebui păstrată deschisă. Mulțumesc. Doamnă președinte. Mulțumim, doamnă Miranda. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Primare dau uh, uh cuvântul uh, comisiei uh, și apoi, în cele din urmă, uh, din nou petiționarului. Acum uh, uh, are cuvântul doamna Helen Klein. Dumneavoastră nu ați uh, luat cuvântul anterior, dar aveți posibilitatea să interveniți acum. Da, mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să iau cuvântul doar pentru a aborda punctul 10 de pe urna de zi, care este o petiție care se leagă, pe de-o parte, de problema controlului populațiilor canine și populațiilor uh, feline și, de asemenea, uh, de posibilitatea ca acești uh, câini abandonați să fie exportați ilegal din Spania. Petiția sau, mă rog, petiționarul pretinde faptul că autoritățile spaniole nu aplică legislația europeană în ceea ce privește protecția animalelor. Asta atunci când vine vorba despre controlul populațiilor de câini și pisici. Acest uh, subiect a fost uh, abordat, nu vreau să mă întind, însă aș dori să fac o paranteză, pentru că nu am uh, auzit în ceea ce privește controlul populațiilor de câini vagabonzi să se menționeze vreo chestiune legată de gestiunea deșeurilor. Dacă aceste populații trăiesc și se înmulțesc, uh, totul se întâmplă datorită faptului că au o sursă de hrană la dispoziție. Ne putem gândi la o eutanasie sau uh, la castrarea acestor animale, însă împreună trebuie să ajungem să controlăm deșeurile uh, care permit mulțirea acestor populații de animale în respectivul stat membru. Apoi petiționarul pretinde faptul că autoritățile spaniole uh, nu aplică um, legislația în ceea ce privește uh, exportul de câini și pisici uh, abandonați și, prin urmare, practicile lor sunt interpretate ca fiind ilegale. Mă gândesc că exportul se gândește la, uh, presupune un tip de mișcare în afara frontierelor uh, statului spaniol. Aici însă trebuie să știm faptul că există o legislație europeană în domeniu care acoperă acest tip de uh, mișcări, mai ales pentru anumite specii precum câinii și pisicile, care pot în anumite condiții să fie considerate ca animale de companie. Avem așadar două tipuri de mișcare. Mișcare, pe de o parte, necomercială, care se încadrează la uh, regulamentul 998 pe 2003 al Consiliului și al Parlamentului și care prevede că atunci când animalele de companie își însoțesc proprietarul, atunci când proprietarul se deplasează, aceste animale sunt uh, unele care își însoțesc doar stăpânul și care nu sunt destinate pentru vânzare, Uh, și uh, Probabil uh, știți că în urma acestui regulament animalul trebuie identificat, vaccinat, iar informațiile care îl vizează trebuie să apară într-un pașaport al animalului de companie. Așadar, aici vorbim despre o mișcare necomercială clasică pentru un câine care își însoțește proprietarul pentru că proprietarul său se deplasează apoi. Pe de altă parte, când vorbim despre o uh, mișcare uh, care nu respectă aceste condiții, atunci vorbim despre o mișcare comercială și asta pre, uh, se regăsește într-o directivă a Parlamentului și Consiliului uh, care uh, prevede următoarele. Dacă uh, animal nu respectă condițiile din regulamentul 998 pe care l-am menționat, uh, atunci trebuie să fie uh, supus la un examen clinic cu 24 de ore înainte de plecare uh, și trebuie să se urmărească transportul acestui animal până la statul său de destinație. Această notificare se face printr-un sistem informatic care se numește TRAS. În ceea ce privește mișcările comerciale, bine aici uh, e nevoie de controle animalelor înainte de expedierea acestora și de uh, controle de asemenea la uh, destinație, controle nediscriminatorii. Statele membre au reușit să stabilească anumite sancțiuni, anumite sancțiuni pentru infracțiunile care pot fi comise pe parcursul acestor mișcări. În ceea ce privește această petiție, Trebuie să încercăm să definim tipul de mișcare la care uh, se uh, referă petiționarul atunci când vorbește de export uh, ilegal al câinilor și pisicilor fără stăpân. Această analiză nu poate fi făcută decât de la caz la caz, pentru că din momentul în care proprietatea asupra animalului a fost documentată în pașaport înainte de mișcare, Vorbim despre o mișcare necomercială. Poate că situația vă pare puțin complicată, însă nu putem să judecăm uh, lucrurile atât de uh, ușor. Nu putem vorbi despre o ilegalitate a acestui tip de mișcare. Nu putem face decât o analiză de la caz la caz, nu putem să criticăm în general acest subiect. Mulțumesc. Aș dori să răspund la a doua parte. În ceea ce privește protecția animalelor care se aplică animalelor fără stăpân, e bine, am încercat să reflectăm la această problemă, spuneam și adineori, în cadrul unei comisii regionale a uh, Organizației Internaționale pentru Sănătatea uh, Animalelor și uh, anumiți experți veterinari ne-au spus că sunt îngrijorați în legătură cu această situație și că ar dori o reflexie mai uh, detaliată. Ar trebui să vedem cum am putea coopera cu această organizație internațională pentru a promova oricum un spațiu de reflexie asupra uh, situației acestor animale fără stăpân. Ați vorbit anterior despre o strategie și e adevărat că în cadrul strategiei vom uh, propune un cadru juridic uh, nou prin care încercăm să reflectăm asupra modului în care animalele de companie ar putea să fie și ele incluse și apoi vom vedea pe durata acestor uh, analize dacă vom face o propunere juridică pentru 2014, aceasta este intenția, deci în cazul acestor analize vom uh, analiza detaliat lucrurile și vom vedea dacă animalele de companie ar putea uh, fi incluse într-o, într astfel de strategie generală. Însă aș fi prudent în ceea ce privește animalele fără stăpân, pentru că până la urmă acestea țin de anumite competențe locale. Sunt politici mai generale, uh, și petiționarul, uh, precum și eurodeputații, a subliniat acest uh, lucru și anume relația cu animalele este până la urmă un concept general pe care îl avem vis-a-vis -vis de ceilalți și respectul pentru aceste animale face parte uh, dintr-o reflexie pe care o avem asupra uh, relației cu celălalt. Prin urmare, trebuie să încercăm să dezvoltăm anumite instrumente de înțelegere a respectului pentru animale, pentru că asta ar putea avea anumite efecte benefice asupra tratamentului animalelor în general doamna președinte. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul uh, petiționarilor pentru două minute uh, fiecare. Domnule Pradela, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să spun ceva în legătură cu oamenii care sunt atacați uh, de câini. Eu vin din Milano și uh, recent am avut o situație similară. O haită de câini uh, a ucis o persoană în vârstă. Însă problema nu este a câinilor, ci a noastră, a autorităților care n-am putut să gestionăm problema animalelor fără stăpân. Nu este vina persoanei atacate, nu este vina uh, câinilor care au atacat această persoană, ci e vina administrației care nu a luat măsuri la timp. Animalele fără stăpân uh, în haite uh, de obicei nu sunt permise și cu toate acestea autoritățile n-au luat măsuri. Cum spuneam și revenind la ceea ce afirmă asociațiile pentru protecția animalelor și nu numai ele, vorbim despre o îngrijorare împărtășită de sute de mii de cetățeni în Europa. Acești cetățeni își doresc legi, legi care să garanteze bunăstarea animalelor, care să garanteze faptul că oamenii vor respecta mereu animalele. Ceea ce spuneați în legătură cu gestionarea deșeurilor este adevărat, însă dacă putem gestiona deșeurile, atunci putem gestiona și animalele, altfel nu se poate. Prin urmare, vă solicit uh, să acționați repede. Uh, știu că vorbeați despre 2014 sau 2015, dar uh, e prea mult timp până atunci și până atunci mult prea multe animale vor fi ucise probabil că într-adevăr și oameni vor mai fi atacați și uciși. Oamenii își doresc să se schimbe situația acum, cât se poate de repede. Mulțumesc. Domnule Richt, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să răspund la cele spuse de Comisia Europeană. Da, are dreptate, nu există niciun fel de contracte cu statele membre am scris uh, Comisiei Europene, am primit răspunsuri și am, am primit răspunsul că el la latitudinea statelor membre. Însă trebuie să ținem cont și de principiul subsidiarității. Aici se spune că Uniunea Europeană nu acționează, ci acționează doar în cazul în care statele membre nu pot să gestioneze problema și atunci Uniunea Europeană are dreptul de a se implica. Acesta este primul aspect apoi, organizația noastră, Medici pentru Animale, nu așteaptă, ca, nu așteaptă o salvare din partea Uniunii Europene, ci așteaptă un cadru legislativ european care nu există. Și dacă această legislație europeană va exista, atunci Uniunea Europeană va putea să uh, poate acțion, va putea să acționeze. Acest lucru îl dorim noi, posibilitatea Uniunii Europene de a acționa. În statele membre există legislație, da, acest lucru e clar. Problema e că ele nu sunt respectate. Uniunea Europeană trebuie să ceară acest lucru ca legislația europeană, ca legislația să fie respectată de statele membre. Statele membre sunt cele care compun Uniunea Europeană. Apoi, vorbim despre costuri. Am dat exemplul României în acest sens. Castrarea ar fi mai ieftină decât uciderea câinilor, adică va fi nevoie de mai puține fonduri. Apoi, în grafic, am văzut că uciderea animalelor nu e deloc efectivă, pentru că castrarea e cea care aduce rezultate. Câinele, câinii rămân pe străzi. Al treilea punct, copiii. Copiii care au fost atacați de câini, da, e un lucru îngrozitor și eu îl consider așa. Însă, ce putem face cu aceste haite de câini? Ei bine, ele nu trebuie, ele nu trebuie să fie ucise. Ele sunt cele care au fost au avut de suferit și chiar de pe urma copiilor au aruncat cu pietre spre acești câini și așa mai departe. Nu sunt câinii cei care sunt pur și simplu de la natură agresivi. Însă dacă un animal este respectat, atunci nu se ajunge într-o asemenea situație. Am vorbit despre influența pe care o are acest abuz asupra animalelor, abandonarea lor pe stradă. Ce se întâmplă din această cauză? Există anumite consecințe, consecințe psihice care nu pot fi ascunse, trecute cu vederea. vorbim de, fapt, de faptul că s-a dovedit și științific că foarte mulți ucigași în serie, foarte mulți oameni care ucid sunt cei care au început prin a maltrata animalele. Acest lucru l-am avut de adăugat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte. Aceste petiții vor rămâne deschise. Cred că toată lumea este de acord cu acest lucru. Comisia pentru petiții are un mandat politic. Așa cum au spus o serie dintre colegii noștri. Statele membre trebuie să fie conștiente de acest fapt. Desigur, putem să facem doar cât ne permit tratatele. Însă avem o responsabilitate, așa cum ne-au spus și reprezentanții Comisiei. Apoi, în ceea ce privește legea care există în Italia pentru animalele fără stăpân, aceasta arată situația în care se află aceste animale. S-au colectat date științifice în ceea ce privește efectele pe care le au asupra sănătății cetățenilor, în ceea ce privește efectele asupra mediului, a siguranței pe stradă și așa mai departe. S-a ținut cont de diferite aspecte. și cred că există o serie întreagă de subiecte, de sectoare, care ne-ar putea permite să cerem comisiei să intervină. Cred că ar fi foarte bine să vorbim în continuare despre procedură și la reuniunea coordonatorilor. Însă, Cred că ar trebui să facem și o rezoluție a Parlamentului European cu acest subiect, pornind de la plângerile cetățenilor, care sunt într-un număr foarte mare. Dacă numărăm și petiționarii, vedem că, într-adevăr, vorbim despre niște cifre foarte mari. E clar că ne vor aștepta în continuare petiții cu mulți semnatari. Așa că propun această rezoluție a Parlamentului European și trebuie să subliniem foarte clar că e nevoie de acțiune, dar fără să intrăm în domeniile de, compet- de competență ale statelor membre. Dacă sunteți de acord, va trebui să luăm o hotărâre ce fel de rezoluție, ce fel de mandat uh, Uh, să facem și acest lucru îl vom hotărâ la reuniunea coordonatorilor. Însă aceste petiții rămân deschise și e nevoie de o inițiativă politică astfel încât să continuăm munca. Le mulțumesc petiționarilor din sală, le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și cu asta se închide sesiunea plenară a comisiei și în câteva minute începe reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!